Conform ordinii de zi, vom discuta regulamentul Consiliului de modificare a regulamentului 1234 în legătură cu piețele agricole, anumite prevederi pentru anumite produse. Și în numele Comisiei dau cuvântul doamnei comisar Fisher-Paul. Uh, mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Dați-mi voie prin, să vă mulțumesc pentru că ați permis procedura de urgență pe aceste două propuneri care sperăm că va ajuta la rezolvarea situației de pe piața uh, industriei lactate. Uh, am Există o propunere de include a propunerii sub articolul 186 și, de asemenea, propunerile cu privire la răscumpărarea cotelor. Aceste două propuneri sunt ultimele dintr-o serie lungă de măsuri adoptate de către noi. Am luat notă de rezoluția din 17 septembrie și sper că ați luat și dumneavoastră notă că multe din recomandările dumneavoastră sunt deja acoperite în practică de studii actuale sau de propuneri incluse în propunerile de astăzi. În ceea ce privește măsurile pe termen lung menționate în rezoluția dumneavoastră, știți că am înființat un grup de, la nivel înalt. A, prima întâlnire a avut deja loc și documentul final va fi a, gata până la sfârșitul lunii iunie anul viitor. Mă bucur să spun că realitatea de astăzi de pe piața lactatelor este că prețurile cresc și nu uh, mai există răscumpărări ale cotelor de intervenție pentru că prețurile de pe piață sunt mai mari decât prețul de intervenție în legătură cu propunerea în legătură cu articolul 186. Aceasta este o prevedere deja existentă pentru o mare part, un număr mare de produse, dar nu și laptele. Și recenta volatilitate a prețurilor, care a început în 2007, ne arată că trebuie ca laptele să fie introdus sub incidența articolului 186, pentru că altfel, astfel se permite Comisiei să acționeze mai rapid. Ieri, în Consiliul Ministrilor de uh, Agricultură și la Comisia Agri, am anunțat de asemenea uh, că se vor disponibiliza 280 de milioane de euro pentru uh, fermierii din sectorul lactatelor. Pentru a putea face aceste plăți rapide, avem nevoie de temeiul juridic din articolul 186. Ideal ar fi ca acești, aceste fonduri să fie alocate um, statelor membre în mod proporțional cu producția pe 2009. Uh, fonduri distribuite în mod nediscriminatoriu acelor producători uh, care sunt cel mai puternic afectați de criză. Din nou, pentru a folosi această posibilitate, trebuie să includem laptele în articolul 186 când am anunțat posibilitatea propunerii de unei cifre de 280 de milioane de euro, trebuie să fiți conștienți că Parlamentul și Consiliul, autoritățile bugetare, miniștrii de finanțe vor trebui să decidă asupra acestei sume la, în întâlnirea lor din 19 uh, noiembrie. Am spus și ieri că acestea sunt ultimele fonduri pe care le dețin, cu excepția celor 300 de milioane care sunt necesare ca o sumă tampon pentru a evita uh, introducerea procedurilor de disciplină financiară. Este important să vă spun că articolul 186 nu este o, un cec în alb pentru a uh, da Comisiei dreptul să facă orice vrea. Aici se vorbește despre stocarea privată pentru anumite produse, cum ar fi brânza, care este un, candi- un produs candidat dacă situația pe piață va ajunge de asemenea natură. O a doua propunere este gestionarea sistemului de cote. Există deja o posibilitate din partea statelor membre să răscumpere cotele. Noi acum eh, introducem posibilitatea ca statelor membre să reducă numărul de cote, să, re, să reducă pragul național total al cotei cu aceste cote răscumpărate. Este vorba de o schemă voluntară, pentru că a fost foarte clar în discuțiile noastre că o schemă obligatorie nu poate să funcționeze din punct de vedere politic, așa încât aștept comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Comisaria, pasăm o altul. Mulțumesc, doamnă comisar. Și acum avem uh, vorbitorii în numele grupurilor. Începem cu PPE. Domnul Des pentru un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Salut faptul că astăzi, în cadrul Parlamentului European, acest uh, text a fost aprobat cu majoritate cov- covârșitoare. Nu ne-am uh, nu am refuzat să ne asumăm responsabilitatea. Spre deosebire de alți colegi, noi considerăm această propunere ca una care oferă sprijin, practic, producătorilor de lapte. Este important ca această propunere să fie să fie implementată. Din păcate, propunerea vine prea, oarecum prea târziu, însă totuși e mai bine decât nimic. Uh, Uh, și în cadrul grupului meu se, s-a discutat mult răscumpărarea acestor cote. Cot, uh, răscumpărarea cotelor trebuie să fie bine monitorizată pentru ca ea să fie eficientă, însă, din păcate, nu există o majoritate care să sprijine introducerea acestui sistem. O creșterea cotelor unor, uh, unor grupe uh, prioritare este o, o propunere scandaloasă. Articolul 186 trebuie să fie completat cu acest uh, produs. Aș dori ca această pro, uh, măsură să fie limitată la 2 ani de zile și dacă uh, ea funcționează vom cere prelungirea uh, validității sale. Vă mulțumim pentru cei 180 de milioane de euro pe care îi oferiți. Dumneavoastră, domnii, doamnă comisar, ați, uh, ați spus mult uh, multe fonduri sau fonduri substan- substanțiale la dispoziție și vă mulțumim foarte mult pentru lucrul acesta, iar joi vom vota în favoarea dumneavoastră. Vă mulțumim, urmează pentru două minute domnul De Castro signor signora domnule președinte comisar dragi colegi în primul rând aș dori să profit de ocazie pentru a mi exprima plăcerea deosebită de a vedea uh, responsabilitatea adunării de azi dimineață atunci când a adoptat o procedură de urgență pentru a include sectorul de lactate la articolul șase din uh, regulament, la fel ca multe alte produse agricole. Această reacție rapidă pentru uh, acest sector ne permite să avem o reacție într-un moment uh, dificil care afectează pe foarte mulți fermieri, în special pe cei din sectorul lactate. Ne așteptăm ca Comisia Europeană uh, așa cum ne a și spus deja, să poată să accepte această solicitare din partea Parlamentului. De mai multe ori am subliniat modul în care măsurile adoptate până acum s-au dovedit a fi ineficiente pentru criza cu care ne confruntăm. Deschiderea uh, pe care a demonstrat-o Parlamentul astăzi față de Comisie nu înseamnă că am acordat Comisiei un cec în alb ci uh, ne asumăm uh, responsabilitatea din cauza unei situații dramatice și excepționale. Dar, repet, Parlamentul consideră că este esențial să fie implicat în toate etapele procesului de luare a deciziilor pentru a garanta Uh, examinarea democratică și tocmai de aceea credem că Parlamentul ar trebui să fie informat în avans de către Comisie de modul în care uh, aceasta se va prevala de noile sale atribuții în conformitate cu articolul 186 care se include și lactatele. Mulțumesc! Tiene la palabra el señor Lyon. Domnul Lyon. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, doamne comisar, pentru că a venit uh, astăzi aici uh, pentru a explica ce dorește. Vreau să vă mulțumesc pentru că a răspuns uh, pozitiv la rezoluția convenită aici pe 27 septembrie și salutăm încercarea de a stabiliza situația fermierilor. De asemenea, salutăm cei 280 de milioane alocați pentru restructurare. În ceea ce vrește prima parte a propunerii dumneavoastră, întrebarea pe care trebuie să ne punem astăzi este de ce am fost rugați să adoptăm măsuri de urgență într-o fază atât de uh, târzie și dacă vor ajuta uh, la uh, dresarea pieței. Nu sunt convins că propunerea de schimbare a cotelor va schimba mult lucrurile Acum, în ceea ce privește uh, propunerea extinderii lui 186 pentru a include laptele și produsele din lapte, experiența mea este că de obicei comisarii vin uh, în Parlament și uh, cer uh, ca să poată să întreprindă acțiuni pentru a uh, rezolva problemele lor Așa cum înțeleg uh, contribuția dumneavoastră, nu ați spus că aveți nevoie de aceste competențe uh, suplimentare pentru a da cei 280 de milioane și aș vrea să clarificați dacă uh, de aceea solicitați aceste puteri, aceste competențe, pentru că nu vrem să dăm un cec în alb comisiei. Așa cum am spus, doamnă comisar, a spus că financiar ați ajuns la fundul sacului, dar uh, ați arătat foarte clar că nu mai există finanțe pentru a face ceva semnificativ. Grupul nostru este, ar fi mulțumit dacă astfel de măsuri și de puteri sunt limitate. Și acum, pentru versi, domnul Häusling, un minut și jumătate. Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Domnule președinte, doamnelor și domnilor, într-un final, discuția pare să, să devină din ce în ce mai vie. Comisia trebuie să-și asume responsabilitatea. Noi azi dimineața ne-am, ne-am gândit că și Parlamentul ar trebui să fie mai uh, activ implicat în toată problema. E, e drept că în momentul de față situația cere măsuri cât mai rapidă. Din păcate, în ceea ce privește cererea și oferta, nu prea reușim să ajungem la un echilibru. Da, oferim o serie de cote, reducem cotele, însă lucrurile acestea nu vor îmbunătăți prea mult situația. După cum spuneam și ieri, trebuie să luăm uh, la cunoștință raportul curții de uh, audit. Uh, și acest raport ne spune clar că avem nevoie pe viitor de impozitarea sistemului, uh, sectorului, pentru că altfel acest sector nu poate fi sustenabil pe plan uh, pe termen lung. Avem nevoie de o adevărată politică privind produsele lactate. Și consider că trebuie să ne distanțăm cât mai mult de rambursările la export pe care le-am practicat până în momentul de față. Consider că avem nevoie de o politică care să, să pornească din sânul acestei instanțe, iar uh, Comisia trebuie să ne ajute în uh, rezolvarea tuturor problemelor cu care ne confruntăm în cadrul discuțiilor. Ei, până în momentul de față, Comisia nu ne-a prea ajutat. Nu ne-a prea ajutat nici în ceea ce privește uh, limitarea puterii uh, supermarketurilor. Vă mulțumesc. Urmează domnul uh, Nicholson pentru un minut. Thank you very much, uh, President. Uh, în primul rând, aș dori să spun că salut această decizie și cred că seara trecută în cadrul uh, comisiei și uh, în seara aceasta obținem o claritate mai mare a situației. Realitatea și frustrarea resimțită de mulți dintre fermierii care se ocupă de lactate este atunci că încă fondurile pe care, le au, care au fost anunțate încă nu au ajuns în conturile lor bancare și acest lucru creează un grad de frustrare pentru aceștia. Pentru că sunt oameni care au fost sau aflat sub presiune pentru o perioadă lungă de timp, dar este foarte bine că putem să discutăm despre aceasta, pentru că nu accept uh, ideea de a introduce articolul 186 pentru a aduce banii cât mai curând în buzunarele fermierilor. Cred că aceasta este provocarea. Cred că aș dori să susțin amendamentul care a fi, care a fost introdus la limita de 2 până la 3 ani pentru a realiza acest lucru, dar uh, trebuie să facem tot posibilul pentru a proteja industria. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Nicholson. Urmează pentru uh, grupul uh, stâ de stânga, domnul Leiar, pentru două minute. Monsieur le Président, Madame... Domnule președinte, doamnă comisar, sunt obligat să vă spun din nou în această seară că dispozițiile financiare pe care le uh, propuneți sunt o picătură de apă în oceanul uh, de uh, probleme pe care le au uh, fermierii. Ați deblocat 280 de uh, milioane, o să dați 1000 uh, de euro pentru cei care pierd de la 2 până la 500 de euro pe zi. Vrem ca un plan financiar de urgență să fie elaborat pentru a tranta acest cancer. Pe de altă parte, nu vreți să utilizați plan, banul public pentru uh, un plan vast. Deci veți distruge viitorul agriculturii noastre pentru că tinerii vor fi cei mai afectați micii uh, fermieri, cei care uh, fac brânză de calitate și care au respect pentru mediu. Cum să îndrăsnim să le propunem acestea atunci când atâtea familii din Europa și din altă parte nu au acces la alimentație începând cu laptele și mâine cu planul dumneavoastră nu o să mai avem nici lapte nu putem decât să fim uh, mirați că vreți să aplicați acest articol 186 care vă va, don, va, vă va da uh, puteri de pline. Dar aveți aceste puteri de pline și faptul că aveți aceste puteri de pline uh, Uh, v-a făcut uh, să uh, faceți liberalizarea cotelor care ne-a aruncat în criza pe care o avem astăzi. Chiar astăzi, Curtea de Conturi Europene demonstrează că de începând din 2000 până 2007 prețul de consum a crescut cu 17%, pe când prețul la producție a scăzut cu 6%. Doamnă comisar, vă spun încă o dată că este imperativ necesar, urgent, să ajutăm masiv fermierii printr-un fond european de urgență și să revenim la o politică a prețurilor minime agricole și să nu lăsăm piața capitalistă să îi distrugă pe agricultorii noștri. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Lăraic. Acum, în urma, în uh, numele membrilor neafiliați. Doamna Morvai, un minut și jumătate. Természetesen igennel fogok szavazni, noha tudom, hogy ez a könnyű... Mulțumesc, domnule comisar. Voi vota, bineînțeles, da, însă știu că ceea ce propuneți nu va rezolva problema agricultorilor. Însă am trei întrebări. Prima întrebare pentru dumneavoastră. Ce lecție vom învăța din această criză? Doamna comisar, nu este vorba de o catastrofă naturală. Această criză a fost rezultatul unor decizii proaste, al unei politici agricole care a fost un eșec. Ce puteți să le promiteți agricultorilor pentru viitor? Cum se pot evita aceste crize în viitor? Și aceasta este întrebarea pe care vă pun și aștept un răspuns detaliat. A doua întrebare. Ați spus ieri, în timpul audierii din Comisia Agrică statele membre vor putea utiliza aceste sume. Uh, ce înseamnă acest lucru? Aceste sume vor fi repartizate echitabil? Cum putem asigura că micile familii care au nevoie de aceste fonduri le vor primi și nu marile exploatări agricole? Și în special, mici exploatatori, exploatatori din noile state membre, uh, cum ne putem asigura că veți pune capăt acestei discriminări? Uh, de exemplu, Ungaria a uh, primit o fracțiune foarte mică din aceste fonduri. Vă mulțumesc! Urmează oratorii numele grupurilor. Începem cu domnul Lavia. Da, eu onorevoli colegi. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, apreciez abordarea doamnei comisar și faptul că a ales să vină în fața Parlamentului pentru a explica intervențiile practicate în sectorul uh, laptelui. În ciuda lipsei de detalii legate de aceste măsuri, mie mi se pare totuși că mergem în direcția cea bună pentru găsirea unei soluții la problemele cu care se confruntă fermierii. Dar cred că aceste măsuri de unele singure nu vor putea rezolva toate problemele. Totuși, cred că este vital să votăm pentru uh, modificarea articolului uh, 186 și uh, din regulamentul 1234, pentru că în ceea ce privește articolul 186, alinatele A și B menționează protejarea diverselor tipuri de produse și uh, intervenția în urma intervenției uh, prețurile cresc sau scad, dar în alte cazuri uh, se aplică intervenția doar dacă prețurile scad. Și acest lucru este inacceptabil, așa încât aș sugera un amendament care să asigure că Comisia va informa Parlamentul înainte de a lua măsuri în conformitate cu articolul 186. Cred că acest amendament înaintat în numele EPP este în conformitate și cu sugestia socialiștilor și aș dori de asemenea ca un ultim punct, așa cum uh, a existat în rezoluția din 17 septembrie, aș dori să existe și alte plafoane pe lângă cele naționale. Mulțumesc, domnule Laria. Acum, domnul Capolo Santos, pentru un minut. Comisarie. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Din nefericire, recunoaștem cu toții că sectorul laptelui trece printr-o perioadă dificilă în Europa. De câteva luni, grupul meu a tot cerut măsuri urgente pentru a salva de la ruină mii de fermieri. Am luat inițiative, am susținut inițiativele altor grupuri politice. Toate acestea vizând îndeplinirea acestui obiectiv. Trebuie să salutăm inițiativele Comisiei, Uh, oricât de insuficiente ar părea. De aceea noi am votat în această dimineață în favoarea caracterului uh, de regimului de urgență. Vrem ca permanentul european să fie ținut la curent în permanență în legătură cu măsurile pe care doamna comisar, potrivit noilor competențe, uh, le va lua în următoare zile. Vom încerca să facem orice se poate pentru a uh, obține un echilibru pe uh, piață, astfel încât fermierii să aibă venituri, așa cum spune tratatul de la Lisabona. Mulțumesc. Doamna Paulsen, un minut. Ordförande o fru comisionar. Självklart är det nödvändigt. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Bineînțeles că e nevoie de o acțiune cât se poate de rapidă. Astfel de crize care apar în diferite sectoare trebuie să fie combătute cât mai rapid. Am văzut lucrul acesta în domeniul bancar, în domeniul agrar de asemenea, însă astfel de crize vor apărea din nou și din nou. Probabil că următorul sector vizat nu va mai fi cel al produselor actuale, lactate, ci al cerealelor sau cine mai știe uh, ce alt sector. Dați-mi voie să uh, să vă întreb uh, ce să vă întreb dacă dacă înțelegeți clar acest concept, e evident faptul că în momentul de față trebuie să ne gândim la mecanismul tuturor acestor uh, crize. Și în acest uh, context trebuie să găsim un plan la nivel european, un plan, o planificare a politicii agrare comune, o planificare cât se poate de flexibilă, capabilă să reglementeze până și cele mai negative efecte uh, care ar putea fi generate de o instabilitate a prețurilor. îmi doresc comunități de țărani cât se poate de vii și în acest sens avem nevoie de țărani, normal. Vă mulțumim. Urmează domnul Bove, pe care însă nu-l văd la locul său. Din păcate, domnul Bove nu este în sală, nu poate fi aici și tocmai de aceea iau uh, eu uh, numele, uh, cuvântul în numele său. O întreb pe doamna comisar dacă crede într-adevăr că toate protestele vor, vor dispărea acum odată cu oferirea acestor fonduri. După cum spuneam, cred că acest text este practic un cec pe care îl semnăm în alb Comisiei, pentru că nu știm ce se va întâmpla după, după adoptarea sa. Voi vota însă în favoarea sa pentru că trebuie să, vă, să fim realiști, e nevoie de acest vot, însă dați-mi voie să vă aduc din nou aminte asupra de faptul că trebuie să limităm aceste măsuri, trebuie să stabilim un termen cât se poate de concret și clar în care aceste măsuri pot fi implementate. Însă, doamnă comisar, dați-mi voie să vă întreb Uh, pentru că uh, vorbeați despre restructurarea pro- programului. Ce înțelegeți dumneavoastră prin restructurare? Considerați că e eficientă uh, oferirea de fonduri ca în trecut și uh, Um, oferirea acestor fonduri, în special companiilor mari, neglijându-i practic pe micii producători, ei bine, eu nu consider că această politică este una eficientă, în special în regiunile uh, defavorizate. În special în aceste regiuni trebuie să oferim bani uh, micilor companii pentru ca structurile existente să rămână în picioare. Vă mulțumim, uh, vă mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnul Vlosovici nu este nici aici, nici el în sală, se ascunde? Atunci trecem la domnul Ferera. Domnule președinte, domnule comisar. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, domnule președinte, domnule comisar. Propunerea comisiei recunoaște că politica în domeniul lactatelor este una dezastroasă, însă menține liniile, liniile directoare Uh, politice care au dus la această criză. Aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a compensa pierderile fermierilor. Acum trebuie să schimbăm cursul politicii agricole comune uh, și anume să uh, oprim pierderea de locuri de muncă. Multe familii depind de aceste ferme de lactate. Zone enorme vor fi abandonate, ceea ce va avea consecințe sociale și de mediu. Avem nevoie de o intervenție imediată pentru a plăti prețuri corecte fermierilor. Uh, este vorba de sume mai mari decât uh, s-au pus la dispoziție acum. Avem nevoie, de fapt, de măsuri mai extinse și nu doar măsuri paliative. Trebuie să creștem valoarea, să creștem progresiv valoarea acestor cote. Vă mulțumesc, domnule Ferreira. Doamna Dodds, un minut. Thank you. Um, like the majority... Mulțumesc ca cea mai mare parte a, a eurodeputaților și eu vreau să susțin procedura de urgență legată de articolul 186. Orice ajutor financiar pentru sectorul lactate este imperativ pentru supraviețuirea sa, în special pentru supraviețuirea fermelor uh, de dimensiuni mici, așa cum se găsesc în Irlanda de Nord. Dacă aveți nevoie de modificări la articolul 186 pentru a putea plăti acest uh, fond de 280 de milioane, atunci vă bucurați de întregul meu sprijin. Sperăm doar că acești bani vor fi distribuiți rapid, pentru că mulți fermieri au așteptat foarte mult pentru a obține acest ajutor atât de necesar, dar nu sunt foarte impresionată uh, în ceea ce privește propunerile pentru articolele 65 până la 84, pentru că eu nu cred că vor avea un impact în uh, Regatul Unit și am mai multe întrebări legate de ele, în special având în vedere că eu consider că uh, nu vor crea un nivel de egalitate între diversele regiuni europene. Mulțumesc, doamnă Dodds. Acum pentru un minut. Da, un minut și jumătate, dau acum cuvântul domnului Peșu. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să fim coerenți în politică. Am fost foarte mulți aici în ultimile săptămâni care am cerut din partea Comisiei măsuri Uh, atunci când uh, ni se vor da răspunsuri, o să votăm pentru aceste răspunsuri. Chiar dacă aceste răspunsuri, s-a spus deja, sunt, uh, vin târziu sau au fost mulse prin lorile de poziții de aici, din Parlament și din partea miniștilor. Această sumă, care va servi pe termen scurt, nu este suficientă și nu reglementează chestiunile pe termen lung, cum putem să facem față programului și uh, cotelor. Nu putem să ne imaginăm că atunci când e vorba de produsele alimentare ne putem lipsi de o serie de instrumente care ne-ar permite să evităm crizele în acest sector. Dar nu asta e problema astă seară. Chestiunea de astă seară, singura care este valabilă astă seară, este cea privind articolul 186. Și, doamnă comisar, am o întrebare simplă. Articolul 186, în mod concret, a face ce, începând de când și în ce fel. Mulțumesc, domnule Beșu. Și acum un minut, domnul Garcia Perez. Hace un mes debatíamos aquí. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, vorbim de o lună de zile de o rezoluție a Parlamentului, vorbim de o lungă perioadă de timp despre producția de lapte. Astăzi vorbim despre articolul 186, despre cotele de lapte. Da, le discutăm toate acestea uh, într-o manieră cât se poate de rapidă, însă, doamnă comisar, acest domeniu are nevoie de o reformă uh, din temelie. Avem nevoie de soluții uh, europene, soluții comune creșterea finanțării va duce la o apariția unei prăpastii între diferitele state membre și va periclita politica agrară comună. Sunt prevăzute 280 uh, de milioane de euro și salutăm lucrul acesta, însă vă amintim că în Parlamentul European a promulgat o rezoluție prin care se spune că am avea nevoie de 600 de milioane de euro pentru a combate criza din sectorul laptelui. Uh, Urmează doamna Reimers pentru o, un minut. Stimați colegi, prin modificarea articolului 79, uh, consider că și 78 uh, consider că facem un pas înainte, însă este greu, este dificil ca în momentul de față să luăm uh, aceste decizii, pentru că trebuie să ne gândim că situația agricultorilor, producătorilor este mult prea dif- situația de pe piață este mult prea dificilă pentru a fi rezolvată într-o manieră atât de simplistă. Tocmai de aceea resping această propunere. Îmi dau seama că Comisia vrea să folosească pur și simplu Parlamentul European pentru a se spăla pe mâini de această problemă. Acum încearcă prin modi- se încearcă prin modificarea articolului 186 să se ofere mai multe uh, prerogative Parlamentului European într-un context dezastros. Abia acum primim și noi prerogativele necesare. Tocmai de aceea, doamnelor și domnilor, aș dori ca aceste măsuri să fie uh, implementate însă pe o durată cât se poate de bine delimitate și am putea realiza lucrul acesta. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Reimers! Urmează domnul Ashworth pentru două minute. Thank you, President. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Industria lactatelor este în criză și aș dori să-i mulțumesc și o să o felicit pe doamna comisar pentru acțiunile sale uh, foarte îndreptățite. 280 de milioane de euro mi se pare o sumă realistă care va fi salutată de către industrie. Și uh, de asemenea va fi nevoie să folosim articolul 186 pentru această susținere și această măsură are, are susținerea mea. Cu toate că uh, vreau să se limiteze această concesie până în 2013 în legătură cu răscumpărarea cotelor naționale, care va include puteri de a uh, aplica taxe suplimentare producătorilor care depășesc această cotă. Uh, mi se pare că aceasta merge în direcția greșită. Se penalizează pe cei care produc mai mult și se uh, trimit mesajele greșite. Trăim uh, într-o piață foarte volatilă și industria are nevoie nu de uh, acțiuni pe termen scurt, ci de strategii pe termen lung. Am susținut uh, de mult pe doamna comisar pentru viziunea sa în legătură cu industria și au, aș încuraja-o să uh, Uh, adopte o strategie pe termen lung și nu o reacție pe termen scurt. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul un minut și jumătate domnul Kalinowski. Szanowny panie przewodniczący. Domnule președinte, doamnă comisar, sper că producătorii de lapte au trecut deja de ce era mai rău. Decizia de a-i sprijini pe acești producători de lapte cu suma de 280 de milioane de euro anul viitor este un semn bun, dar rămâne totuși o întrebare fundamentală legată de direcția în care o vom apuca uh, de aici înainte. Cea mai importantă problemă este viitorul cotelor pentru producția de lapte, pentru că există două tendințe în acest moment. Prima este rezultatul revizuirii uh, politicii agricole comune în mod treptat, care conduce treptat la abolirea uh, cotelor în 2015 și, în al doilea rând, a doua tendință este aceea de reducere a cantității de lapte și cele două tendințe sunt contrare. Eu sunt pentru păstrarea cotelor, dar da, doar dacă um, aceste cote și împărțirea lor pe state membre se bazează pe criterii obiective și corecte. Ar fi foarte dificil să găsim criterii obiective și corecte, dar uh, merită să încercăm. În ceea ce privește extinderea sferei de aplicare a articolului 186, desigur, dar trebuie să existe o definiție a rolului uh, și a instrumentelor folosite de comisie. Mulțumesc, domnule Kalinowski. Domnul Kelly, pentru un minut. Mulțumesc, domnule uh, comisar. Doamna comisar, Cu 18 ani în urmă ați spus că criza laptelui o să sporească foarte mult. De aceea Comisia a putut să intervină rapid pe piață și acțiunea sa este pozitivă în această privință. În circumscripția mea sunt mulți uh, uh, fermieri uh, mici și mari și ferme care sunt la subsistență, unele sunt în pragul falimentului uh, ei nu au fost ajutați, însă băncile, de pildă, au fost uh, ajutate. Domnule Kelly, vreți să vorbiți puțin mai rar, vă rugăm. Îmi cer scuze, spune vorbitorul. Cele 280 de milioane anunțate ieri sunt binevenite. Uh, însă, de fapt, acest lucru nu este decât un plasture peste o rană. Cu câteva luni în urmă s-a spus că ar trebui disponibilizat 600 de milioane de euro. Următoarea prioritate pentru Comisie este să abordeze această uh, problemă a uh, furnizării, a producției de lapte. Dacă nu face acest lucru, o să ne confruntăm cu probleme și mai mari și nu o să mai avem nici plasturi cu care să acoperim rana. Mulțumesc, domnule Kelly. Uh, dau cuvântul uh, doamnei Egel pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, da, ar trebui să includem laptele în articolul uh, 186. Sper că vom face lucrul acesta până mâine. Nu trebuie să criticăm permanent uh, Comisia pentru că ar uh, acționa mult prea lent. Uitați, acum Comisia are posibilitatea de a acționa rapid și trebuie să-i oferim această posibilitate întotdeauna și, bineînțeles, să, contra, uh, să ne rezumăm dreptul de a controla activitățile Comisiei, ceea ce vom și face. Cele 280 de milioane au fost uh, puse în discuție discuție de mulți. Da, nu reprezintă mulți uh, bani, însă să ne gândim că suntem la finele anului bugetar, exercițiului uh, bugetar. Și în momentul de față trebuie să folosim banii care ne stau la dispoziție într-o manieră cât se poate de eficientă. Și acești bani trebuie să fie primiți de producătorii de lapte cei mai uh, afectați. Vorbim acum despre producători, despre oameni, despre zonele rurale în special. Doamnă comisar, sprijiniți ideea acestui fond uh, pentru lapte. Vă rog uh, uh, să sprijiniți această idee. Avem nevoie de acest semnal cât mai rapid și acești bani sunt deja incluși în bugetul pentru 2010. Vă mulțumesc mult. Vă mulțumim, doamnă Iegel. Trecem acum la procedura Catch Pentru un minut urmează doamna Patrau. Um- Domnule președinte, dom comisar, această măsură urgentă este salutară. Introducerea laptelui în articolul 186 este o măsură necesară și urgentă. Într-o situație atât de gravă avem nevoie de măsuri urgente pentru apărarea industriei din motive economice cât și sociale. Vin din Portugalia, dintr-o regiune, Azorele, unde industria lactatelor este foarte importantă. Și este una dintre regiunile cât destul de fragile din punct de vedere social, unde sistemul cotelor trebuie să fie menținut până în 2015. Măsurile propuse de către Comisie acum nu sunt suficiente, dar sunt necesare. Mă întreb în legătură cu noile puteri pe care le deține Comisia, pentru că în această criză Comisia uh, nu a ascultat uh, opinia noastră, a venit cu măsuri târzii și insuficiente, fără să ne asculte opinia așa încât aș dori să se introducă o anexă în articolul 186 pentru a menționa că măsurile, aceste măsuri sunt uh, uh, utilizabile în sectorul lactatelor. Urmează domnul Iar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut propunerea doamnei comisar, însă am și o critică și anume uh, răscumpărarea voluntară a cotelor de lapte. Nu se bucură de sprijinul meu. O astfel de acțiune poate fi încununată de succes doar dacă este obligatorie. Acest caracter voluntar uh, mi se pare a fi contraproductiv. Acest uh, regulament va crea practic Uh, caracterul financiar al acestor cote de lapte și uh, limităm posibilitatea de îmbunătățire, de reformare și reformarea este deosebit de importantă și esențială, în special când vine vorba de, de acest, uh, acest instrument. Trebuie să ajutăm companiile care sunt active pe piață consider că acest, acest aspect trebuie să fie respins, însă textul, textul pe ansamblu trebuie să fie sprijinit. Vă mulțumim. Urmează domnul Cortez. Sí. Señor presidente, señora comisaria, eh, colegas. Domnule președinte, doamnă comisar, Cu siguranță luăm măsuri care duc la o soluție parțială a crizei din sectorul de lactate. Știm cu toții care este situația uh, fermelor, știm, care, știm ce înseamnă aceste măsuri pentru fermieri și pentru familiile lor. Uh, fermierii care nu vor să fie tot timpul uh, ajutați, dar cer să li se permită să-și facă meseria în condiții uh, normale și să poată să își vândă produsele la prețuri care să corespundă cu investițiile făcute. O parte din uh, încrederea pe care le acordăm uh, fermierilor uh, prin aceste măsuri, deci dincolo de această încredere, trebuie să avem multe lucruri bune pe viitor. Doamna McGuinness. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Cele mai importante cuvinte ale doamnei comisar este că piețele pieței au început să crească și trebuie să recunoaștem acest lucru și trebuie ca acest lucru să se regăsească în veniturile fermierilor, pentru că am disponibilizat acești 280 de milioane, însă cred că ar prefera să primească uh, mult mai mult. Contează fiecare cent. Cred că unii au criticat uh, Comisia, însă trebuie să uh, reconstituim că trebuie să spunem că restituirile la export uh, au avut un impact puternic. Susțin extinderea articolului 186 dacă acest lucru este necesar pentru a plăti acești 280 de milioane, care sunt o sumă simbolică și nu una substanțială. Să vedem ce se va întâmpla Uh, cu politica agricolă comună după 2013. Grupurile politice, grupurile politice care susțin acest lucru trebuie să susțină o politică agricolă comună uh, bine finanțată după 2013 pentru că aminte să nu mai vorbe goale. Mulțumesc, doamnă Guinness. Domnul Bove. Oui, excusez-moi, je devais venir tout à l'heure. Da, bună ziua, mă scuzați, însă am vrut să uh, explic uh, auditorilor francezi ce s-a întâmplat ieri la Luxemburg. Cred că decizia Consiliului a fost o decizie proastă, pentru că singurul cuvânt care apare în text este restructurare. În Franța am ajuns de la 4, peste 400 de mii de producători la mai puțin de 80 de mii de producători astăzi. Uh, și se pare că vom concentra producția și vom elimina producătorii mici din zonele dificile. Acest lucru nu merge în sensul bun. Deja vor fi alocate 280 de milioane de euro. Asta înseamnă 50 de euro per exploatare agricolă pe lună pe timp de un an. Este o picătură de apă, este aproape batjocoritor față de criza prin care trec producătorii. La un moment dat vom avea puteri de codecizie în domeniul agriculturii, pentru că nu este uh, acceptabil să dăm un cec în alb comisie. Vă mulțumesc, domnule Bove. Are cuvântul domnul Niculescu, un minut

Mulțumesc, dau cuvântul doamnei, doamnei Nedelcea. Уважаеми господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. ceea ce a spus este un semnal evident pentru toți cei care suportă consecințele negative ale crizei în fiecare zi. Aș vrea așadar ca aceste răspunsuri să nu fie un răspuns uh, conjunctural, ci să fie uh, uh, rezultatul unei strategii pe termen lung. Trebuie să ținem cont de toate măsurile care vor fi aplicate de statele membre și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că schimbările aduse Uh, regulamentul 1224 uh, vor fi acceptate numai parțial decât de Bulgaria. Mm, trebuie să garantăm posibilitatea de a adăuga cote în funcție de rezervele naționale. Nu ne putem permite să stocăm laptele productorilor producătorilor, pentru că sectorul bulgar este pe cale de a se moderniza și aceștia nu mai sunt competitivi. Mulțumesc! Domnul Olesnicek. Olesnicek. Doamnă comisar, Bineînțeles, uh, salutăm dorința de a-i ajuta pe fermieri, în special pe, ne gândim la fermierii polonezi, însă nu trebuie să uităm faptul că în momentul în care vorbim despre bani, întrebarea esențială este uh, dacă acele fonduri vor fi folosite eficient, vor ajunge banii respectiv la cei mai uh, puternic afectați de criză. Eu nu sunt de acord cu oferirea unei sume mici uh, tuturor celor implicați, pentru că acest lucru nu, nu ajută pe nimeni în fond și la urma urmei. Dați-mi voie să mă uit în trecut înainte de a vorbi despre viitor. În urmă cu un an și jumătate, fermierii primeau uh, prețuri suficient de bune pentru lapte. Pe vremea aceea primeau subvenții din partea Uniunii Europene pentru, a pentru a moderniza acest sector economic. Pe viitor trebuie să eliminăm greșelile făcute în trecut, pentru că au existat astfel de greșeli. Trebuie să ne gândim cum să planificăm dezvoltarea acestui sector să folosim bani pe sub, pentru subvenții directe pentru dezvoltarea rurală, dar de, acelea, de asemenea să folosim și aceste cote ale laptelui pentru lapte. Urmează doamna Sikiavski pentru un minut. Saș stawiam pytanie na co chce Domnule președinte, domnule comisar, am o întrebare. Cele 280 de milioane de euro pentru ce vor fi? Pentru restructurări suplimentare? Sau, după cum au vrut 20 de state membre, va fi cumva o injecție de fonduri pe piață? Aș dori ca aceste fonduri să fie folosite pentru mecanisme de susținere. Nu sunt de părere că fermierii pot să continue în momentul actual cu modernizarea, pentru că nu pot să obțină împrumuturi. Nu acum este momentul să investești. ...280 de milioane de euro înseamnă 2, 2 euro pe tonă de lapte produs în Uniunea Europeană. Comisia vrea să reducă producția printr-un sistem de gestionare a cotelor, însă nu cumva vom ajunge la o situație ca și cea după reforma pieței zahărului și să avem o criză a furnizării de lapte. Nu mi se pare că este momentul oportun pentru a reduce producția. Vă mulțumesc. Are cuvântul un minut domnul Dorfman. Herr Präsident, Frau Kommissar. Domnule președinte, doamnă comisar, sunt uh, deosebit de încântat de faptul că dumneavoastră, doamna uh, comisar, la doar câteva săptămâni după promulgarea unui act legislativ în cadrul Parlamentului European, veniți cu o propunere care complementează, practic, propunerea noastră. Sunt de acord cu extinderea domeniului de aplicare a articolului 186, însă în același timp doresc o stabilire a unui termen în care lucrul acesta se întâmplă. De asemenea, sunt de acord cu uh, propunerile dumneavoastră legate de cote, însă dați-mi voie să vă, să vă spun că nu sunt de acord cu ceea ce cu propunerea legată de rescumpărarea cotelor. Dumneavoastră ne-ați spus timp de săptămâni și săptămâni la rând că uh, cotele nu au fost cele care au generat criza laptelui. Tocmai de aceea nu înțeleg ce se întâmplă acum. E clar că trebuie să stabilim măsuri uh, de sprijinire a sectorului producător de lapte, în special în zonele rurale defavorizate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Trecem acum la ultimul orator. Este vorba de doamna Destinger, pentru un minut. Doamna comisar, 280 Stimați colegi, vă mulțumim foarte mult pentru cei 280 de euro. Sperăm că aceste fonduri ne vor ajuta pe noi uh, în Austria. Fermierii noștri au nevoie de aceste fonduri. Sper că banii vor ajunge uh, vor și ajunge la, la ei. Știți că în Austria majoritatea fermierilor lucrează uh, în cadrul familiei au exploatații cât se poate de reduse ca dimensiuni. Bineînțeles, uh, sprijinim, ne sprijinim fermierii, încercăm să-i ajutăm pe cât posibil. În ceea ce privește răscumpărarea vol- voluntară a cotelor de lapte, nu pot să înțeleg propunerea dumneavoastră. Dacă aplicăm propunerea dumneavoastră, nu vom face decât să ducem la scumpirea acestor cote. Cum le-am putea explica lucrurile acestea fermierilor din Austria? Vă mulțumim, doamnă Costinger. Urmează doamna comisar. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. După ce am ascultat uh, discuția din această seară, trebuie să spun că din unele intervenții am senzația că uh, aveți senzația că acesta este primul pas pe care îl facem noi pentru a ajuta sectorul lactate în uh, Uniunea Europeană, dar uh, nimic nu poate fi mai greșit. Sunt convinsă că cel puțin unii dintre dumneavoastră știu ce se întâmplă de, din ianuarie, din luna ianuarie acestui an, când am început procesul de intervenții, uh, procesul de exporturi. Deci am luat foarte multe măsuri în în cursul acestei veri. Cred că noi, eurodeputați, ar trebui să fie mai atenți și să studieze mai bine problema ca să-și dea seama ce s-a întâmplat uh, din uh, luna ianuarie și până în prezent. În ceea ce privește punctele specifice care au fost propuse astăzi aici, trebuie să repet încă o dată că schema de răscumpărare nu este un program nou. Este un program care poate fi deja folosit de statele membre dacă aceștia vor să ajute anumiți uh, fermieri care uh, au dat faliment. Deci aceasta este o ofertă, nu este o obligație este o posibilitate de a ajuta pe fermierii care au dat faliment și răscumpărarea cotei poate fi păstrată în rezervele naționale și poate fi distribuită într-o etapă ulterioară dacă așa doresc statele membre. Deci asta a fost una din părțile discuției. Cealaltă parte care a fost cea mai interesantă astăzi este articolul 186. În primul rând trebuie să spun că motivul pentru introducerea lactatelor în 186 este faptul că trebuie să putem reacționa cu rapiditate. Și nu văd niciun motiv pentru care lactatele să nu fie incluse în 186 ca alte domenii uh, specifice, cum ar fi uh, sectorul de carne, care este deja acolo. În general, cei care se tem că Comisia va primi un cec în alb și va face orice vrea, trebuie să nu uită faptul că articolul 186 este, în mod normal, prin natura sa, un program foarte pozitiv care încearcă să ajute oamenii care se află în dificultate printr-o reacție foarte rapidă. Deci nu este un cec în alb. Va fi discutat, așa cum probabil știți, în Comisia de Gestionare. Deci am ascultat ideile dumneavoastră și legată de limitarea perioadelor de 2 sau 3 ani, dar acest lucru cred că ar descalifica sectorul lactatelor, dar bineînțeles sunt interesată de părerea dumneavoastră. Apoi sunt foarte multe greșeli care se tot probagă. Aceste 280 de milioane nu sunt pentru restructurare reprezintă doar o posibilitate de a face o plată rapidă de îndată ce uh, rezolvăm formalitățile și avem uh, acceptul uh, în rezultat în urma reuniunii din noiembrie și avem bugetul uh, pe 2010 semnat, putem acționa rapid, ceea ce nu s-ar întâmpla dacă articolul 186 nu ar uh, exista. Deci, nu este o restructurare, așa cum am spus mai devreme, este o posibilitate ca statele membre să poată plăti din acest pachet financiar pe cei care au cea mai mare nevoie. Am spus foarte clar că distribuirea trebuie să se facă pe bază de producție. Am înțeles că există și alte idei, dar dacă începem să discutăm la nivel intern cum să distribuim acești bani, cred că vom ajunge abia la finalul anului viitor cu discuția, pentru că nu vom găsi niciodată o poziție comună în ciuda nememoratelor idei bune care ar putea apărea. Și în ceea ce privește unele întrebări specifice, organizațiile de producători reprezintă o opțiune foarte bună, o opțiune chiar necesară și am spus acest lucru cât se poate de clar și în fața plenarei înainte, atunci când vorbeam despre programul privind fructe și legume. Dacă fermierii fac tot posibilul pentru a concura unul cu celălalt în loc să concureze cu uh, supermarketul, cred că ar putea colabora pentru a uh, reprezenta o forță mai mare în, uh, pe piață. Sunt perfect de acord că avem o problemă. Avem un miliard de oameni care mor de foame, care nu pot să-și obțină hrana necesară în fiecare zi. Și tocmai de aceea M-a durut să văd faptul că fermierii europeni au spălat pe jos cu laftele în situația în care noi ne confruntăm cu probleme de de la nivel global. Deci aceasta nu este cea mai bună imagine pentru agricultura europeană. Și apoi trebuie să spun că sunt extrem de impresionată de faptul că acești doi uh, eurodeputați, domnul Buve și domnul Hoisling, au reușit să Uh, își respectă timpul alocat. Am văzut uh, cum au realizat acest uh, lucru. Nu știu dacă este o nouă regulă că vă puteți înlocui și apoi puteți merge pe procedura de atragere a atenției. A fost o idee foarte inteligentă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Dezbaterea a ajuns astfel la final. Votul va avea loc uh, joi și următoarea noastră reuniune va fi mâine, 21 octombrie, de la 9 la 1 și de la 3 la 7 după amiază. Ordinea de zi este publicată deja pe internet și ședința noastră se închide.